Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Doamnelor și domnilor, reluăm ședința. Procesul verbal v-a fost distribuit. Aveți observații? Dacă nu, Considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. Un punct de ordine, domnul Ribeiro Castro. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Cer scuze colegilor. Vreau să vorbesc despre China.